Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Putem continua cu întâlnirea noastră, cu cea de-a doua parte a întâlnirii noastre. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este o votare. Avem un singur vot astăzi și acesta se referă la avizul pentru Comisia Cont cu privire la raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Domnul Pascal Arimon și-a prezentat uh, proiectul de aviz pe 4 noiembrie, iar termenul pentru amendamente a fost 13 noiembrie. Au fost înaintate 48 de amendamente, precum și câteva amendamente de compromis. Înainte să începem votarea, dorește domnul Arimont să ia cuvântul? Nu? Bine. Vă mulțumesc. Bun, credeți că ar trebui să verificăm? atunci ar trebui să creăm întrebarea. Bine. Să verificăm așadar sistemul de votare electronică. Acum îl vom verifica. Am deschis votul. Am închis votul, deci funcționează. La toată lumea merge? Da? Bun. Nu se văd rezultatele? Nu? Eu nu le văd. Okay, let us try again. I hope... Haideți să mai încercăm o dată. Am deschis votul. It works now. Acum funcționează? Să sperăm. Am închis votul. Iată. Funcționează. Da, funcționează. Vom vota electronic la sfârșit, doar la sfârșitul sesiunii de votare și vom începe așadar cu metoda ridicatului mâinilor. Paragraful 1, 9, alineatul 1, 9, compromis. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum vom trece la amendamentul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Ab abțineri? Nu obiecții, cum spune doamna președintă, ci abțineri. Nu? Deci se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul 4. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5 Cine este pentru? Cine este... Bun, m-ați înțeles. Îmi pare rău, nu sunt mobilizată pentru moment. Cine este pentru? Să repetăm. Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. Mulțumesc. Compromisul, compromisul 6, am făcut deja 5 Compromisul 6, deci cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vom trece la amendamentul 20. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la compromisul 7. Este vot pe părți în patru părți, dacă țin bine minte, da. Așadar, prima parte, cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a patra. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31 acum. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 32. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se respinge. 33 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul 8. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 43 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Putem verifica? Amendamentul 43, vă rog să îl votați electronic. Nu, nu funcționează. Va trebui să verificăm electronic. Am deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 43 se respinge, așadar trecem la 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Așadar, trecem la votul final. Vom vota avizul așa cum a fost el amendat. Vă rog să deschideți votul electronic. Please close the vote. S-a închis votul. Se adoptă avizul. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru acest vot. Okay. Our next point in the agenda... Următorul punct de pe ordinea noastră de zi astăzi este punctul numărul 10, este vorba despre mm, este vorba despre un raport regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze. În 2004, Consiliul a adoptat o decizie sub ceea ce astăzi este articolul 349 din tratat, care i-a autorizat uh, Franța să aplice pentru 10 ani scutiri de la taxe de andocare sau reducerea acestei taxe pentru anumite produse fabricate în regiunile ultraperiferice franceze. Comisia a propus Consiliului o extindere a regimului special de taxe de andocare aplicabile regiunilor ultraperiferice franceze și se dorește stabilirea unui nou cadru pentru acestea până pe 31 decembrie, care să meargă până pe 31 decembrie 2020, începând din 1 ianuarie 2015. Această propunere este luată în considerare conform procedurii de consultare. Consiliul nu este obligat să ia în considerare uh, opinia Parlamentului European, însă poate să Uh, acționeze doar după ce a fost consultat Parlamentul. Iată care este procedura de consultare. Propunerea a fost adoptată mult prea târziu ca să o putem lua pe ordinea de zi în uh, întâlnirea regii de la începutul lui noiembrie, așadar Parlamentul a fost supus unei presiuni foarte mari, deoarece noua lege trebuie să fie adoptată înainte de sfârșitul anului. Și dacă se întâmplă acest lucru, atunci va exista o lacună legislativă, un gol legislativ. Voi discuta despre această problemă cu noul comisar. Pe viitor, comisia trebuie să se asigure că propunerile sunt adoptate la timp, în așa fel încât Parlamentul să le poată uh, analiza într-un uh, interval de timp normal, nu sub presiune. Cât de urgentă este această procedură, coordonatorii au fost de acord ca președintele Comisiei Regii să facă uh, un raport sub procedura simplificată, regula 50. În această procedură, președintele Comisiei poate să propună ca o propunere legislativă să, ia, să fie adoptată fără amendamente, cu excepția situației în care un membru se opune. În, acest, în această situație, președintele Comisiei va trebui să prezinte un raport în plenare în decembrie. După această explicație, aș dori să îi întreb pe membrii dacă există astfel de obiecții. Nu sunt astfel de obiecții. Vă mulțumesc foarte mult. Deci, îmi uh, oferit șansa de a prezenta raportul în plenară. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este aprobarea hotărârilor, deciziilor coordonatorilor. Le avem aici? Le aveți cu toții? Au fost trimise la ora 2. Aș dori doar să spun un lucru. În cadrul acestor decizii, Okay, it is, it is written, Mrs. Creel, it is written. Doamna Creel, scrie aici că coordonatorii au fost de acord că președintele comisiei va scrie domnului comisar Crețu, cerând un uh, raport formal cu privire la cererile respective. Dacă sunteți de acord, stimați colegi, am șters formal, așadar cerem un raport. Un raport formal va cere foarte mult timp. Vă mulțumesc foarte mult, vom face această modificare. Cu aceste modificări aprobăm așadar deciziile coordonatorilor. We should have a paper or not? Ar trebui să avem un document sau nu? Intervenție din sală. Nu? Doamna președintă, mulțumesc. Uh, and our next... Următorul nostru punct de pe ordinea de zi este o sesiune de informare. Este principalul nostru subiect în această dupămasă. Aș dori să le urez bun venit uh, la trei uh, funcționari uh, de la DG Regio și Politică Urbană. Le urez bun venit la sesiunea de informare privind politica de coeziune 2014-2020. Fiecare dintre acești funcționari va face o prezentare de câte 15 minute despre domeniile unde au responsabilități specifice. Apoi voi da cuvântul membrilor pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. Voi face acest lucru după fiecare prezentare. Și aceste sesiuni vor dura nu mai mult de 30 de minute. După azi dimineață vă promit că mă voi ține de timp. Vă mulțumesc și sunt foarte mulțumită să îi dau cuvântul domnului Nicolas Martin, director ajunct uh, pentru politică, performanță și conformitate, care ne va vorbi despre programare la DG Regio. Mulțumesc, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. Good afternoon. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua! E o plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră și să am posibilitatea de a vă da o privire de ansamblu rapid asupra punctelor principale în ceea ce privește politica de coeziune 2014-2020. Ceea ce vă voi prezenta sunt um, rezultatul unor negocieri îndelungate care au fost făcute cu sprijinul Parlamentului European în mare măsură. Și trebuie să le mulțumesc raportorilor pentru munca făcută și să mulțumesc pentru toate regulamentele. A fost un volum mare de muncă și le mulțumesc pentru angajamentul de care au dat dovadă. Cred că rezultatul e ceva ce putem numi o nouă politică de coeziune, una modernizată. Sper că Prezentarea va funcționa, exista pe ecran înainte, sper că tehnica e alături de noi. Presupun că va apărea prezentarea din moment în moment pe ecrane. Cum spunea doamna președinte, alături de mine sunt doi colegi, doi directori de la DG Regio și Urban. Frank Seber și Rudolf Nisler. Acestea sunt subiectele pe care le vom acoperi. Vă voi spune care sunt principalele elemente ale reformei, apoi câte ceva despre programare, pentru că e punctul în care ne aflăm acum, iar apoi voi spune care sunt punctele cheie din acest program și vă voi spune și unde ne aflăm. Apoi Rudolf se va axa pe partea cea mai importantă și anume creșterea impactului și concentrarea pe rezultate. Frank va vorbi despre partea de gestiune și control. Cred că și aici au avut loc schimbări semnificative și probabil că acum e momentul potrivit. Cum vă spuneam, ne aflăm la gestiunea pentru 2013 și în acest context ne gândim foarte mult la îmbunătățiri pentru viitor che- puncte cheie ale reformei. Ce putem spune? De ce e nouă? De ce e diferită? În primul rând, axarea pe resurse în sectoarele cheie de creștere, mecanisme să ne asigurăm că banii ajung în zonele prioritare. Totul este legat de fixarea unor obiective clare și axarea pe rezultate. Voi spune mai multe în a doua secțiune și anume felurile, felul în care facem toate acestea. Un alt aspect pentru eficientizarea fondurilor este să existe niște precondiții eficiente și voi spune mai multe și despre acestea au legătură cu programarea, apoi coordonarea diferitelor uh, fonduri. Când vorbim de despre diferite forme de finanțare, acestea trebuie să funcționeze într-un mod integrat, din nou, integrat, din nou legat de programare Apoi, legătura care există cu mediul economic și procesul de reformă. Aici totul are legătură cu semestrul european și guvernanța economică. O voi acoperi în a doua parte a prezentării. Apoi, partea de audit și control, aceasta e a treia parte și apoi simplificarea. Voi spune câte ceva și despre aceasta. În toate aceste domenii s-au schimbat lucruri importante, sunt diferite pentru 2013-2014 20 în comparație cu ceea ce exista înainte. De aceea putem spune că există o nouă politică pentru, această pentru acest uh, program. Să vedem arhitectura pentru 2014-2020, 2007-2013, vorbeam de convergență, competitivitate, ocupare. Acum avem doar două țeluri care uh, completează, care le înlocuiesc pe cele trei, investiții pentru creștere, tot ce are, ce are de-a face cu investiții în statele membre și apoi avem cooperarea teritorială, care spune de la sine despre ce e vorba. Apoi, dacă ne uităm la finanțarea din statele membre, avem acum trei categorii de regiuni. Avem cele mai puțin dezvoltate, care corespund vechii convergențe, cele mai dezvoltate care uh, Uh, corespund celor competitive din vechea versiune și anume țin de nivelul de bunăstare din regiune sub 75% și până la 90% din mediu și apoi o categorie de mijloc. Din nou, o schimbare față de trecut, nu vorbim uh, despre ce vorbeam în trecut, ci o regiune, de, ci despre un grup de regiuni în tranziție. În ceea ce privește finanțarea, nu voi trece prin tot, însă vedeți aici care au fost alocările făcute, ținând cont de cifra totală de 351 de miliarde, cei mai mulți bani mergând spre cele mai puțin dezvoltate regiuni. Să aveți cifrele înaintea dumneavoastră. O altă schimbare importantă care are de-a face cu utilizarea coordonată a fondurilor este să existe cinci reguli comune. Cele trei fonduri pe care le cunoașteți bine, cel pentru dezvoltare rurală, cel social european și cel pentru dezvoltare regională, la care se adaugă fondul de coeziune și cel pentru agricultură. Pro propunerea comisiei își dorea să existe un set comun de reguli pentru cele cinci fonduri și de aceea există și un regulament în acest sens cu dispoziții comune. Astfel am putut să ajungem la parte de simplificările despre care voi vorbi mai târziu. Să trecem la programare. Ce facem acum? Regulamentele au fost adoptate, așa cum știți, la sfârșitul anului 2013. Însă e important să ne amintim că elementele cheie de programare din regulamente au fost uh, supuse unui acord între Consiliu și Parlament la începutul anului 2013. Întâi ne concentram pe elementele care să stimuleze un dialog in, neoficial între Comisia Europeană și statele membre, astfel încât statele membre să înceapă procesul de programare. Programul anterior a început um, la, încep, la începutul acestui an, există acordurile de parteneriat acum, între mai și noiembrie au fost adoptate acestea anul acesta, apoi există și programele operaționale și vă voi da imediat și cifrele ca să vedeți în ce stadiu ne aflăm. Aici vedeți că avem 46 de programe operaționale care au fost adoptate. Acum ne aflăm într-un punct de activitate intensă. Nu vă pot da niște cifre folositoare în legătură cu așteptările pe care le avem până la sfârșitul anului. Totul e foarte dinamic. Cred că suntem mai optimiști acum față de cum eram acum o lună. Se pare că sfârșitul anului se bucură de atenție în statele membre. Toată lumea a încercat să își accelereze procedurile interne. Și cu siguranță măcar jumătate din programe vor fi adoptate sau pregătite să fie adoptate. Acest lucru înseamnă în termeni bugetari că fondurile pot fi puse la dispoziție și apoi pus în aplicare anul viitor. Însă vom fi dezamăgiți dacă nu vom face și mai mult de atât. Vedeți uh, trei state membre, Letonia, Lituania, Danemarca, în care program, programarea este completă. Unul din principalele domenii de negociere are de a face cu concentrarea tematică. Vă spuneam asta și la început. Uh, prin faptul că concentrăm fondurile pe domenii prioritare, evităm fragmentarea. Acesta este un lucru foarte important, astfel încât fondurile să fie mai eficiente. Totul s-a făcut prin stabilirea unui meniu de obiective tematice, 11 ca număr, le vedeți aici. Fiecare euro din uh, politica de coeziune trebuie să fie legat de aceste obiective tematice. Și le vedeți aici grupate și legate de strategia 2020, inteligent, durabil, inclusiv. Există și procentaje corespondente pentru finanțare care sunt pentru folosirea fondului de, de dezvoltare regională, pentru TIC, pentru sprijinul IMM-urilor, o economie săracă în emisii de carbon. 80% din acești bani merg spre regiunile mai bogate, 50% în cele mai sărace și aici se pune accentul pe eficiență energetică. Niște procentaje fixate în regulament. Noi ar trebui să ne asigurăm că procesul de programare se ține cont de ele și sunt respectate. Vedeți rezultatele, probabil e greu de văzut, însă când veți avea uh, textul în față va fi ușor ce am făcut aici. Faptul că am reușit să facem acest fapt e o diferență foarte mare față de ceea ce se întâmpla în trecut. Pe baza acordurilor de parteneriat putem să vă arătăm această, acest instantaneu în legătură cu locul unde trebuie să ajungă fondurile și le vedeți aici împărțite pe obiective tematice. Dacă vă uitați la primele patru obiective tematice despre care tocmai am vorbit, puteți să vedeți că se axează totul foarte mult pe finanțarea sub fondul de dezvoltare regională în aceste domenii. Deci concentrarea tematică funcționează. E interesant să ne uităm la infrastructura rețelei, adică numărul 7. Dacă comparăm cifra de aici cu cifra pentru 2007-2013, veți vedea că e o reducere foarte mare. Înseamnă că a existat o schimbare în finanțare, departe de unde fondurile mergeau în trecut și concentrate acum pe infrastructură astfel încât să se ajungă la investiții inteligente. Ce am mai analizat la programare, sinergiile dintre fonduri, astfel încât să ne asigurăm că există un mod rațional de a combina fondurile. De aceea, acordurile de parteneriat există, știe unul din scopurile lor principale, și anume să duc acest proces astfel încât fondurile să lucreze spre un obiectiv comun. Apoi vedem opțiunea de a folosi programe multifond cu fondul regional legat de fondul social european. Acesta a fost adoptat de 16 state membre. Există aproape 100 de programe multifinanțate. Apoi am analizat și felul în care finanțarea va fi legată de Orizont 2020, COSMI și Facilitatea Conectarea Europei. Una dintre celelalte legături va fi, bineînțeles, um, ghidarea beneficiarilor pe care Comisia a publicat-o și ajută pe beneficiari să se descurce și să identifice diferitele surse de finanțare. Abordările teritoriale. Da, sunt o parte importantă a procesului de negociere. Ne doream să fie um, consolidată dimensiunea teritorială și mai ales investițiile în zonele urbane. O mare parte din finanțarea de sub fondul pentru dezvoltare rurală, rurală este acum investită în zonele urbane. Pentru că dacă ne concentrăm pe niște domenii cheie de investiții, atunci operațiunile despre care vorbim vor fi în zonele urbane. Însă, acesta e un element foarte important în ceea ce privește durabilitatea. Autoritățile urbane primesc responsabilitatea de a folosi o sumă minimă din resursele de sub fondul european de, de sub FADR. Statele membre sunt cele care trebuie să le dea putere autorităților urbane astfel încât să folosească acest procentaj minim din fondul de dezvoltare regională. Alte aspecte, pe scurt, vorbeam de investiții integrate teritoriale. Ne dorim să existe o abordare strategică teritorială în statele membre și în regiuni. Aceasta este folosită de 21 de state membre și apoi dezvoltarea locală, ceea ce era un instrument pentru dezvoltare rurală, există acum pentru toate fondurile, iar acest instrument va fi folosit de 16 state membre. Și vedeți că există un nou curent de gândire despre cum trebuie abordate chestiunile teritoriale. Condiționalități exante, din nou, o parte importantă a negocierilor, un mecanism complet nou ne asigurăm că atunci când sunt cheltuiți banii statele membre, există precondițiile necesare, există mediul necesar. Raționalul din spate e că nu merită să se cheltuie bani într-o anumită zonă de investiție în care nu există directive relevante în vigoare sau unde nu e foarte clar ce fel de fonduri trebuie folosite sau IMM-uri care nu au um, reușit să aibă să se alinieze condițiilor naționale. Așa că există aceste condiționalități ex ante. Există unele tematice, unele generale care uh, fac referire la cerințe orizontale în ceea ce privește nediscriminarea, oamenii cu handicap, achizițiile publice și așa mai departe. Am investit foarte mult în a verifica formitatea. Și apoi evaluarea. Roșu, cu roșu vedeți unde condiționalitățile exante nu sunt complet îndeplinite. Vedeți că e destul de mult roșu. Nu cred că e o poveste negativă, ci una pozitivă. Înseamnă că acest mecanism a funcționat. Dacă nu am fi avut mecanismul, am fi mers mai departe cu finanțarea acestor domenii fără să putem să facem acțiuni astfel încât să existe precondițiile de care e nevoie. Așa că am identificat toate domeniile în care mai trebuie făcute multe. Eu cred că e un, pozitiv, un semnal pozitiv că avem acum acest mecanism și avem planuri de acțiune cu statele membre și totul va trebui să fie făcut astfel încât să fie îndeplinite condiționalitățile ex ante până în anul 2016, până la sfârșitul anului 2016. Parteneriatele și această chestiune e una de o deosebită importanță pentru Parlamentul European. Ne-am bucurat de un sprijin larg, astfel încât să existe un cod de conduită european și acesta a fost un act delegat prioritar, adoptat foarte repede la începutul acestui an, astfel încât să joace deja un rol în procesul de negociere pentru că aici vedem care sunt modalitățile pe care le trebuie să le urmeze statele membre în ceea ce privește parteneriatul în pregătirea programelor de parteneriat aduce lumină asupra procesului de punere în aplicare. Vom fi foarte atenți și noi și dumneavoastră la ce se întâmplă în continuare, prin dialogul structurat care va avea loc. Și acum, ultima foaie a prezentării mele despre simplificare. Simplificarea e un cuvânt pe care l-am auzit în relație cu politica de coeziune cât timp am ocupat de aceasta. Era un fir roșu care se regăsea în munca uh, noastră pregătitoare cu privire la pachet și, bineînțeles, și pe timpul negocierilor simplificare pentru beneficiar. Să ne asigurăm că nimeni nu se va afla în situația de a nu putea accesa fondurile pentru că e prea complicat. Cred că am obținut niște elemente importante prin opțiunile pe care vi le-am prezentat, e-coeziunea, din nou cu sprijinul Parlamentului European, apoi niște reguli comune pentru toate fondurile în domenii importante, cum ar fi instrumentele financiare. Din nou, este un uh, domeniu pe care îl vom urmări odată ce procesul de programare este încheiat. Ne dorim să facem o analiză asupra posibilităților, care dintre ele a fost valorificate la maxim și să vedem cum putem uh, promova și inspira folosirea ulterioară a acestor posibilități. Mă voi opri aici și la sfârșitul acestei părți a programării ca să avem timp și pentru niște întrebări. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Așa că acum membrii comisiei pot să pună întrebări. Văd deja că doamna Crel dorește să adreseze o întrebare. Am o scurtă întrebare pentru domnul Martin. Ne spuneați că există posibilitatea de coordonare mai bună între Orizont 2020 și cercetare finanțată prin uh, intermediul uh, fondului social. De câte ori întreb pe cei de la comisie, cei responsabili, nu am primit niciodată un răspuns clar, doar o, o uh, propoziție, Orizont 2020 pentru excelență și celălalt fond, Fondul Social, e pentru regiuni, însă nu știu cum să le coordoneze. Acum, vedeți, sunt programele operaționale. Aveți uh, vreo idee cum ar putea să funcționeze mai bine lucrurile pe viitor, în următorii ani? Pentru că acum nu e clar, nu e vizibil că există într-adevăr coordonarea pe care o cerusem. Mulțumim. Acum, domnul Eltridge. Thank you. Uh, very good presentation. Mulțumesc. A fost o prezentare foarte bună, extrem, extrem de interesantă. Eu nu sunt, pu- sunt puțin nesigur. Ce facem dacă există precondiții pentru o regiune cu obiective de excluziune socială, schimbări climatice uh, și așa mai departe? Și uh, E un proiect pe termen lung, finanțarea începe să vină, dar dacă au loc alegeri între timp și prioritățile autorităților locale se schimbă radical față de ceea ce s-a convenit inițial. Ce se întâmplă atunci? Ce mecanisme intervin? Pentru că pare să fie o diferență totală între um, interesele locale și ceea ce s-a dorit inițial. Poate ca noua administrație administrație să preia aceste angajamente? Mulțumesc, doamna președinte, doamna Anderson. Vă mulțumim pentru prezentare. Aș vrea și eu o copie a variantei în uh, PowerPoint la un moment dat. Vis-a-vis -vis de programele operaționale, ați spus că s-au adoptat 46 până acum. Cât va dura să fie toate adoptate? și trebuie ca toate să fie uh, finalizate până la următoarea etapă de lansare și uh, apoi, dacă, de exemplu, un stat membru hotărăște cum să aloce Fondul Social European și apoi, ca urmare a reducerilor, un departament hotărăște să ia o parte din alocarea uh, FES și să o folosească pentru propriile uh, nevoi. De exemplu, în uh, nordul Irlandei, Departamentul pentru Ocupare spune că va folosi o parte din FSE pentru a-și umple golurile în propriul buget, în loc să aloce acei bani pe baza proiectelor. Și acel lucru va avea un impact asupra organizațiilor care așteaptă acești bani. E posibil? Pot să fac așa ceva? Mulțumesc, doamna Vaner. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și pentru prezentarea aceasta excelentă. Am o întrebare la abordarea foarte interesantă despre care ne vorbeau și anume despre, uh, despre programe de dezvoltare locale și la nivel comunitar și mai ales mă interesează cum va arăta participarea actorilor importanți în contractele de parteneriat. În primul rând, societatea civilă. Mă gândesc la orașele și comunitățile unde aceste programe pot să profite și de o abordare de sus în jos. Cum își închipuie că va arăta această participare a societății civile Comisia? mai ales în ceea ce privește acțiuni inovatoare urbane. Thank you. Mulțumesc, doamna Bresso. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș vrea să pun o întrebare, și asta pentru că vreau să înțeleg mai bine procedura de aprobare a acestor programe operaționale. Spuneați la un moment dat că o parte vor fi aprobate, iar altele sperăm că cât mai multe vor fi aprobate ulterior, dar printr-o procedură al cărui nume l-am uitat, fiind acoperite de bugetul acestui an și deci neavând nevoie de modificarea cadrului bugetar plurianual, multianual. Dar pentru cele care vor avea nevoie de modificarea cadrului financiar multianual, fiindcă vor fi proiecte ce nu se vor fi încheiat în sensul procedurii de aprobare actuale, pentru aceste proiecte, așadar, este posibil să prevedem o formulă? Cum urmează să vă descriu eu acum? Deci, de îndată ce parcursul se încheie, comisia poate să dea undă verde, sub rezerva, bineînțeles, a aprobării după revizuirea cadrului financiar multianual, care să nu poată interveni înainte de jumătatea anului, să zicem mai-iunie anul următor, ceea ce înseamnă pentru regiuni să aștepte luna octombrie anului următor. O să vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai bine. Să zicem că în martie avem un alt grup de regiuni pentru care se poate da aprobarea imediat dacă acest cadru financiar a fost aprobat. Și atunci, un acord între Consiliu, Parlament și Comisie care ar permite să se dea undă verde statelor membre și regiunilor, undă verde pentru lansarea proiectelor, chiar și fără finanțare, dar știind că proiectul a fost aprobat, știind că nu vor exista așadar modificări ulterioare, Poate că acest lucru ar permite uh, accelerarea procedurilor un pic, fiindcă sunt multe regiuni unde uh, ar, s-ar pierde 2 ani dacă nu până la aprobarea noului cadru multianual. V-ați gândit așadar la genul acesta de procedură care să permită lansarea anticipată a proiectelor, având garanția finanțării ulterioare și folosind momentan fonduri proprii? Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Liur. Mulțumesc. Sper să nu vi se pară o chestiune superficială, eu zic că e interesantă. Mă întreb dacă există cerințe de marketing sau de uh, prezentare, dat fiind faptul că, mai ales în Regatul Unit față de alte țări, uh, uh, steagurile sau panourile cu Uniunea Europeană se finanțează ca atare și uh, la noi ele nu apar foarte des, spre deosebire de alte țări și mi se pare remarcabil uh, că poți să lucrezi foarte mult cu uh, instrumentele de acordare a acestor fonduri, să participi la tot felul de dialoguri și fără să știi dacă nu te implici mai profund uh, că respectivul fond vine prin intermediul Uniunii Europene, fie FEDER, fie alt tip de fond. Mulțumesc, spune președinta. Mai sunt întrebări? Văd că nu, așa că, domnule Martin, aveți cuvântul. Thank you, Jaren. Many thanks. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și pentru întrebări. O să merg uh, de la ultima spre prima întrebare. Într-adevăr, există cerințe de publicitate dacă primești finanțare. Ele sunt stipulate foarte clar în dispozițiile comune și sunt completate cu norme detaliate. Așadar, oricine este beneficiar al fondurilor europene, fie că vorbim de FEDER, de fondul de coeziune, de FSE, trebuie să le respecte. Evident, depinde de operațiune. Dacă construiești un drum, atunci trebuie să existe un panou deasupra lui care să spună că este finanțat de noi. Dacă vorbim de alte operațiuni, atunci uh, dacă organizezi un seminar, de exemplu, atunci trebuie uh, ca sigla să apară pe documentație, dar este absolut o condiție și neîndeplinirea ei poate duce la uh, returnarea banilor, fiindcă, în mod evident, nu este acceptabil să primești banii de, din bugetul comunitar și să nu spui acest lucru. Uh, este pur și simplu inacceptabil și o încălcare a normelor până la urmă. O să trec la ideea doamnei Breso. Ne-am gândit și noi foarte mult la acest lucru și Parlamentul European chiar a adoptat o rezoluție cu privire la problema adoptării rapide a programelor pentru perioada 2014-2020. Așadar, după cum spuneați și dumneavoastră, în principiu sunt trei scenarii. Avem programele care vor fi adoptate total până la sfârșitul anului, avem un set de programe care vor fi gata de adoptare uh, până la sfârșitul anului, dar care, pe care nu mai avem timp să le trecem prin mașinăria comisiei pentru a le semna ca fiind uh, gata și apoi grupul al treilea, cele care nu sunt gata de adoptare până la finalul anului. Deci cele care sunt gata de adoptare, dar nu mai au timp, sunt uh, așa numitele proceduri uh, carry-over deci, Comisia va lua în februarie la anul o decizie cu privire la ele, stabilind uh, valoarea de credite care se reportează și odată ce va lua această decizie cât mai devreme în februarie, atunci începem să le uh, includem pe acele programe care erau gata de adoptare la sfârșitul lui decembrie. În ceea ce privește al treilea grup, aici uh, creditele de angajament pentru 2013 uh, trebuie, 2014 trebuie uh, rebugetate. Și pentru acest lucru avem nevoie de un regulament, de o modificare a regulamentului uh, cadrului financiar multianual. Este un proces tehnic, este previzibil, ai această dispoziție de reportare și apoi uh, o treci în bugetul pe 2015 pentru a crește valoarea creditelor de angajament. Dar toate aceste lucruri necesită timp, regulamentul CFM uh, spune că revizuirea trebuie făcută până la 1 mai, dar evident se poate face mai repede dacă instituțiile pot uh, îndeplini procedurile mai repede și noi, uh, din partea Comisiei, vom face tot ce putem pentru a facilita adoptarea rapidă. Cred că acesta este obiectivul principal, ca totul să se întâmple foarte repede. Prin definiție, aceste proiecte nu erau gata să fie adoptate la sfârșitul anului 2014, de aceea mai era treabă de făcut de statele membre uh, discuții cu comisiile pentru schimbări, pentru ca programele să ajungă într-un punct unde să fie gata de adoptare. Și sigur, nu știm când se va întâmpla asta. Poate februarie, poate în martie, poate aprilie. Și atunci uh, aceste programe vor fi gata de adoptare și noi vrem ca acest proces să se întâmple foarte rapid pentru ca toate programele să fie gata de adoptare și în dată ce apare revizuirea CFM să începem imediat uh, procedura de adoptare a tuturor. În ceea ce privește această aprobare condițională, Evident, am analizat diverse metode pentru a evita întârzierile, dar nu cred că este un mecanism pentru aprobarea condiționată ca atare. Sigur, regulamentul spune că uh, aceste cheltuieli pot fi eligibile începând cu 1 ianuarie 2014, de fapt. Deci este posibil ca statele membre sau ca regiunile să lucreze în cadrul proiectelor, să înceapă un proiect de selecție care este apoi validat odată cu adoptarea programului și odată cu înființarea Comitetului de Monitorizare, după care se acoperă retroactiv uh, lucrurile care s-au întâmplat deja. Deci acest lucru este posibil, iar statul membru va ști când un program este considerat gata de adoptare și atunci riscul este destul de mic din part, pentru respectivul stat membru. Uh, așadar, uh, vedem uh, lucrurile foarte pragmatic se lucrează la nivel de unitate de punere în aplicare, în strânsă legătură cu omologii noștri din statele membre și, uh, dată fi, și cu o bună cooperare între instituții și dorință foarte puternică să facem totul foarte repede, impactul ar trebui să fie minim. De aceea spunem că trebuie să ne concentrăm pe minimizarea acestor întârzieri. În ceea ce privește societatea civilă acum, sigur, implicarea societății civile este prevăzută în uh, dispozițiile parteneriatului și prin codul de conuită. Dezvoltarea locală condusă de comunitate este cea mai uh, este principala abordare de tip de jos în sus dintre toate instrumentele pe care le avem. Cred că Strategiile urbane integrate și cerințele ca autoritățile urbane să fie um, principalul motor, chiar dacă nu vorbesc de societatea civilă, uh, totuși insistă pe participarea la un nivel um, cât mai uh, de jos al uh, comunităților și societatea civilă ar trebui să fie implicată și uh, în redactarea acestor strategii urbane. Ne vom asigura să, ca acest lucru să fie trecut în parteneriate. La fel și uh, investiția teritorială integrată uh, poate apărea la toate nivelurile. Ea poate fi extinsă pe un grup de regiuni sau se poate concentra pe o zonă micuță. Dar toate aceste instrumente sunt supuse principiului parteneriatului, pentru că eu consider că acesta el cel care, este cel care oferă influența, puterea de influență societății civile și capacitatea de a-și um, spune cuvântul. Cred că am vorbit despre cât durează până se vor adopta programele. Sperăm ca toate să fie adoptate până la jumătatea anului viitor, cu excepție poate pentru o part, uh, unei părți din uh, programele de cooperare teritorială. Până la urmă, adoptarea ar fi mai rapidă decât pe perioada 2007-2013 și aceasta este și ambiția noastră. Vis-a-vis -vis de observația dumneavoastră specifică, mi-e greu să uh, răspund pentru că e puțin prea specific. Nu pot să spun fără să știu toate detaliile. Tot ce vă pot spune însă este că toate programele, conținutul lor trebuie, desigur, să respecte regulamentul. Programul este negociat și Comisia trebuie să fie mulțumită uh, de respectarea axei prioritare a programului. și trebuie să fie convinsă că obiectivele sunt îndeplinite, dar îmi este greu să comentez după cum uh, sunt sigur că înțelegeți cu privire la un aspect anume. Și dacă aveți întrebări, atunci putem discuta în bilateral, dar este mai bine să discutați cu direcția generală responsabilă. Mă întrebați despre ce ar fi dacă. Cred că cu toții avem această viziune că programele noastre ar trebui să ofere un cadru stabil de finanțare. Aceasta este și ideea. Sunt programe pe șapte ani, cu încă trei ani pentru implementare. Nu sunt răspunsuri pe termen scurt la anumite probleme, ci un cadru pentru o finanțare pe termen cel puțin mediu care să fie stabilă. Nu ne așteptăm la schimbări uh, o dată sau de două ori pe an. Și uh, vedem care sunt prioritățile convenite și faptul că ele nu sunt priorități politice, ci priorități uh, împărtășite de toată lumea. Sigur, ele sunt determinate politic, dar nu ar trebui ca o schimbare de regim în urma unor alegeri să ducă la rescrierea unui program. Cred că i-ar fi foarte dificil Comisiei să accepte o asemenea abordare. Acestea fiind spuse, însă, autoritățile unui stat membru pot veni oricând cu o propunere de modificare a unui program, dacă există motive clare și obiective fiindcă circumstanțele se pot schimba analiza inițială se poate dovedi uh, incorrect justificată și atunci sunt necesare ajustări. Este absolut normal și permis. Dar, din motive obiective, uh, altfel de schimbări uh, ar fi uh, bizare. Și ultima întrebare și cea mai dificilă legată de sinergii. Aici, desigur, ne bazăm pe regulament sau uh, legiuitorul a introdus în regulament elementele care pun accent pe sinergii, cadrul strategic comun, stabilirea de norme de eligibilitate care să permită o abordare comună. Cred că este prea devreme, de fapt, să vedem dacă se va întâmpla sau nu așa, dar va fi unul dintre elementele pe care vom vrea să ne axăm în perioada de după programare pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva aici, așa cum s-a întâmplat în alte domenii, uh, privind din uh, perspectiva modului în care banii din uh, FEDER sunt uh, acordați pentru inovare sau cercetare, e articulat cu ceea ce se întâmplă în orizont 2020. Nu vă pot da exemple, dar aveți dreptate să monitorizați sistemul și trebuie, va trebui să tot puneți această întrebare și sper ca în viitor să vă putem da un răspuns bazat pe dovezi, așa în vreo câteva luni. Mulțumesc frumos. Am vă promitem că vom tot pune întrebări și în viitor. Asta ne este treaba. Acum, vă mulțumesc, domnule Martin, pentru prezentare și pentru răspunsuri și dau cuvântul domnului Rudolf Nisler, director pentru politici, în care ne va vorbi despre majorarea impactului politicii de coeziune. Avem prezentarea pe ecran, așadar putem începe. Bună seara, doamnă președinte, bună seara, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă prezint partea a doua în care aș dori să vorbesc despre cum putem crește impactul politicii de coeziune. Aceasta a fost una dintre principalele îngrijorări pe care le-am exprimat atât în comunicarea cu această instituție, în momentul în care s-a analizat propunerea de politică de ocheziune pentru perioada următoare. Am să mă concentrez pe trei aspecte importante pe care doresc să le subliniez. Primul se referă la orientarea către rezultate, apoi al doilea o legătură cu semestrul european și cu guvernanța europeană și al trei, în al treilea rând am să spun câteva cuvinte despre utilizarea instrumentelor financiare. Să vedem pentru început. Pentru început, trebuie să subliniem următorul lucru. În trecut, politica de coeziune s-a concentrat poate prea mult pe ideea de a cheltui resursele pe care le avea la dispoziție și cred că ne-am uh, concentrat prea puțin pe ce realizăm cu resursele pe care le cheltuim. Obiectivul nostru pentru noua perioadă, pentru perioada următoare, a fost a fost așadar să avem o înțelegere cu statele membre ca în cadrul programelor operaționale să ne fie foarte clar exact care ne sunt obiectivele, ce dorim să facem prin intervențiile respective din programele operaționale. Așadar, în primul rând, dorim să înțelegem exact logica fiecare intervenții și logica fiecare axe prioritare. În primul rând, Trebuie să vedem ce se dorește să se schimbe printr-o anumită intervenție. Dorim să schimbăm realitatea dintr-o anumită regiune sau dintr-un anumit stat membru, o anumită realitate. Și așadar avem o categorie, o clasă de indicatori, indicatorii pentru rezultate. Apoi este vorba de cheltuirea resurselor în programul operațional avem anumite resurse la dispoziție ca să schimbăm o anumită realitate, un anumit fapt. Așadar, noi dorim să monitorizăm și cum se înregistrează progresul pe obiectivele specifice legate de acțiunile prevăzute în acel program. Iar aici avem um, indicatori de output. Deci avem două tipuri de indicatori. Statele membre sunt încurajate să folosească aceste două tipuri de indicatori în uh, proiectele lor. Aș dori să vă dau un exemplu concret cu privire la indicatorii de rezultat. În mod global, acestea se leagă de obiectivele Europa 2020. Să vă dau un exemplu. Când este vorba de îmbunătățirea accesibilității unei regiuni, noi dorim să măsurăm acest lucru prin reducerea timpului de călătorie către acea regiune. Sau, în vorba de, când vine vorba de creșterea capacității de inovare din sectorul privat dintr-o anumită regiune, acest lucru poate fi măsurat prin valoarea contribuției companiilor private către proiecte de cercetare și dezvoltare. Așadar, este vorba de chestiuni absolut logice, obiective și un indicator care să măsoare în mod efectiv cum se, adică în ce fel se obțin acele, um, acele obiective. Apoi, în ceea ce privește indicatorii de produs, output. Aici măsurăm efectiv pe ce am cheltuit resursele unui program operațional. De exemplu, numărul de firme care au primit sprijin financiar din partea programului operațional sau numărul de noi cercetători sprijiniți sau kilometri de drum sau de cale ferată construite, construiți. Deci vorba de rezultate imediate care pot fi obținute cu banii cheltuiți prin intermediul programului operațional. Avem așadar aceste două categorii de indicatori. În rândul indicatorilor de produs avem câți, câțiva obligatorii și pe bună dreptate, deoarece este important la sfârșitul zilei ca să, ca să putem monitoriza punerea în aplicare a programelor. Trebuie să putem avea o privire de ansamblu. în, ori, în toate zonele unde există o, în toate domeniile unde există o intervenție a statului membru, trebuie să existe indicatori aceștia de produs. Toate acestea în contextul unui cadru mai larg, pe care noi îl denumim cadru de performanță, pe care noi îl revizuim pe parcursul timpului, în decursul anilor de punere în aplicare a politicii. Acest cadru le readuce aminte statelor membre că acești indicatori trebuie luați în serios, adică dorim să aplicăm o oarecare calitate, o anumită calitate în momentul în care sunt proiectați acești indicatori. Apoi, dorim să ne asigurăm că nu facem alocări eronate de resurse financiare. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne fie foarte clar uh, că în momentul în care avem într-un program operațional priorități subperformante, înseamnă că ar fi o eroare, o greșeală să mai alocăm și alte resurse acelor priorități eronate. Există două date, două termene aici. Un termen este la mijlocul perioadei de programare, este vorba de o, re, o revizie a rezultatelor. Aici avem, uh, de fapt, uh, ținte intermediare, care, bineînțeles, premerg țintele finale, care trebuie să fie atinse până la sfârșitul anului 2023. Aceste două termene sunt termene pentru, pentru analize formale ale rezultatelor intermediare, respectiv finale. Acum să trecem la, următorul, la următoarea parte a prezentării mele, legături cu semestrul european și cu guvernanța economică europeană. De ce este importantă această legătură? În primul rând, este foarte important să înțelegem că ceea ce facem la nivelul politicilor de coeziune nu este subminat, să nu fie subminat de o, o politică economică neviabilă dintr-o anumită țară sau alta. În al doilea rând, putem înțelege că s-ar putea să fie nevoie și ca programele să fie ajustate în caz că apar nevoi noi de pe urma unor provocări de ordin economic sau social. Să ne gândim, de exemplu, la o criza a energiei. Aceasta ar afecta mai multe state membre și așadar ar fi normal să cerem ajustarea anumitor programe operaționale pentru a face față noi situații. guvernanță economică și poate fi ilustrată prin următoarea imagine. La baza triunghiului avem investiții care încurajează creșterea. Avem o săgeată înspre vârf care arată că noi oferim resurse pentru a finanța investiții care încurajează creșterea. Acest lucru în momentele în care statele membre trebuie să consolideze bugetele și să respecte cerințele unice fiabile. De asemenea, se ameliorează capacitățile care vor duce la ameliorarea reformelor structurale din statele membre. Nicolas a spus deja în prima parte a prezentării sale, aceste reforme structurale sunt esențiale și pentru noi în cadrul politicii de coeziune. Așadar, există legătură între condiționalitățile exante pe care le avem în programele operaționale, în uh, sensul că noi subliniem importanța nevoii ca statele membre să pună în aplicare reformele structurale cerute. Toate aceste lucruri sunt legate între ele în cadrul semestrului european, care este o analiză anuală a politicilor economice europene și a obiectivelor acestora. Noul cadru mai asigură că recomandările specifice anumitor țări din partea semestrului european sunt ținute în sunt luate în seamă în cadrul parteneriatelor și programelor operaționale. În stadiul actual, momentul în care facem programarea programelor operaționale, trebuie să ne asigurăm că toate recomandările existente sunt luate în considerare. mai este clar și că acest mecanism ne asigură că investițiile sunt țintite în mod eficient, că sunt uh, alocate celor mai mari priorități ale Uniunii Europene, adică creștere economică și crearea de locuri de muncă. Și de asemenea se promovează o coerență mai mare cu, cu politicile macroeconomice. Ideea de a face o legătură între aceste două elemente nu este o idee absolut nouă, deoarece am avut-o și în perioada 2007-2013, totuși, pe atunci era mai puțin structurată și era într-o versiune mai, mai slabă decât uh, la ora actuală. Acum avem o aliniere mai strictă. Este vorba de recomandări specifice pentru anumite țări și programele operaționale. Acoperă toate fondurile ESI și se referă la toate mecanismele pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană pentru a examina respectarea procedurii de guvernanță, excesul de deficit, um, dezechilibrele macroeconomice și programele economice de ajustare, de ajustare economică. De asemenea, există mai multe decizii automate decât în trecut. Anumite, anumite elemente pot duce la suspendarea plăților și la sfârșitul angajamentelor. De fapt, avem două filoane în uh, condiționalitățile macroeconomice. În primul rând, posibilele cereri de reprogramare a fondurilor structurale care provin de la, de la țări, de la state membre. Acesta este primul filon. Apoi al doilea se referă la o posibilă suspendare a alocării de fonduri în cazul în care statele membre nu acționează în conformitate cu cererile uneia dintre prin, cele trei principale mecanisme, mecanisme de guvernanță ale Uniunii Europene. Acum câteva săptămâni am prezentat o comunicare Parlamentului European cu privire la aplicarea primului filon, primul filon care se referă la reprogramare și aici ideea principală de reținut este că ne vom ocupa de reprogramări cu mare grijă. Înțelegeți foarte bine că mecanismul acesta poate fi foarte eficient și foarte util, însă suntem conștienți că el ar trebui să fie folosit în așa fel încât să se ceară ajustări reale acolo unde este nevoie, nu să se creeze distorsiuni în cadrul punerii în aplicare a alocării de fonduri. S-a mai spus că aceste nouă prevederi sunt uh, oarecum prevederi pilot, deoarece în 2017 Comisia Europeană va face o analiză a acestor prevederi asupra, um, macrocon- a, asupra condiționalităților macroeconomice și atunci vom pregăti un raport și vom discuta rezultatele acestui raport cu Parlamentul European și cu Consiliul. Dacă va fi nevoie, atunci se va ajusta și baza legislativă și fundamentul juridic în situația în care Comisia consideră că este necesar. Este foarte clar că implicarea Parlamentului European este importantă pentru noi Înțelegem foarte clar că Parlamentul ar trebui să fie informat suficient de devreme pentru situația în care, dacă se ajunge la unele dintre, une dintre cele puncte de inflexiune în program, în care se declanșează automatizări, acțiuni automate, um, să se poată lua măsurile necesare. Și de aceea dorim să putem purta un dialog constructiv cu Parlamentul pe aceste chestiuni. Voi păi mai este clar că dacă aceste prevederi vor fi înlăturate, Comisia va aduce acest lucru la cunoștința Parlamentului imediat. Acum ajung la partea a treia a prezentării mele, care se referă la instrumente financiare. Aceasta este una dintre domenii, unul dintre domeniile cheie unde considerăm că politica, politica de coeziune ar trebui să fie mai dezvoltată, mai ales în ceea ce privește viitorul mai îndepărtat. Privim, în mod foarte clar, dincolo de perioada de programare de până în 2023. Noi considerăm că acest domeniu este foarte important pentru creșterea capacității statelor membre. Trebuie să vă avertizez că cifrele pe care vi le voi prezenta sunt estimări grosiere. Există aproximativ 12 miliarde de euro care se prevede că vor fi cheltuiți pentru instrumente financiare. Suma este aproximativ la același nivel ca și în perioada 2007-2013. Totuși, domeniul pentru punerea în aplicare a instrumentelor financiare pentru următoarea perioadă este mult mai mare decât în trecut. Există mai multe opțiuni de implementare ale statelor membre. Un exemplu ar fi inițiativa IMM, pentru IMM-uri. Aceste prevede că banii din uh, politica de coeziune ar putea fi com- să-și găsească complementare în uh, bani de la Cosmos și așa mai departe. Apoi instrumente special făcute la nivel național și regional. Până acum au fost utilizate de către statele membre în perioada precedentă. De asemenea, mai există și instrumente standardizate. Instrumente standardizate care sunt preaprobate în ceea ce privește conformitatea lor cu uh, regulile de ajutor de stat. Astfel, entitățile care nu au experiență în acest uh, domeniu le pot prelua și le pot pune în aplicare direct, deoarece sunt perfect conforme. Totuși, în ceea ce privește instrumentele financiare, este nevoie de mai multă expertiză și, în acest sens, Comisia și Banca Europeană de Investiții colaborează pentru a oferi statelor membre asistență tehnică. Asistența aceasta va, se va concretiza într-o măsură pe care noi o numim fi compas și care se află deja în uh, funcțiune. De ce subliniem atât de mult importanța acestor instrumente financiare? Există motive foarte bune ca să avem o schimbare de perspectivă acolo unde este posibil. Nu este posibil peste tot, însă acolo unde se poate, unde există proiecte care generează un venit constant, se pot folosi instrumentele financiare. În așa fel încât să se înlocuiască granturile. De asemenea, pentru noua perioadă de programare, nu avem uh, limitări tematice. Instrumentele financiare pot fi aplicate oriunde există nevoia Apoi am insistat asupra sprijinirii IMM-urilor. În trecut, IMM-urile au fost principal, principal domeniu de cheltuiel în ceea ce privește instrumentele financiare și probabil că acest lucru va fi adevărat și pe viitor. Trebuie să găsim o metodă eficientă de a sprijini IMM-urile. Două țări s-au înscris până acum Aici Spania și Malta și alte țări se gândesc dacă să se folosească de această inițiativă a IMM-urilor, Bulgaria, Croația și Grecia. Vom vedea cum putem merge înainte în următoarele câteva săptămâni. Mai trebuie să fiți conștienți că aceste instrumente financiare se leagă de politica de economie globală a Uniunii Europene. Președintele Comisiei, domnul Juncker, a spus că ar trebui să avem mai multe ambiții și în domeniul politicilor de coeziune și ar trebui să lucrăm mai mult cu instrumente financiare. După cum vă spuneam, suma alocată este aproximativ egală cu cea din anul din perioada precedentă însă poate că ar trebui să avem uh, la nivelul instrumentelor financiare drept obiectiv dublarea acestora și să nu continuăm cu situația care a fost obișnuită până acum. Despre aceste lucruri am să vă mai ofer informații în săptămânile care urmează. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare detaliată. Într-adevăr, am discutat uh, primul filon foarte mult în ultimele săptămâni. S-a discutat uh, foarte mult acum câteva săptămâni despre aceste lucruri, dar sunt sigură că mai există întrebări și acum, domnul Etheridge, vă rog. Thank you again. Another interesting presentation. Mulțumesc, uh, o prezentare foarte interesantă. Câteva întrebări rapide. Ați vorbit despre cum poate fi stopată finanțarea pentru ceva. În teoretic, un proiect e cam la jumătatea lui, a mers conform regulilor, dar finanțarea s-a oprit. Și atunci ce se întâmplă? Trebuie banii să fie rambursați în Uniunea Europene? Dacă un, o anumită țară are o parte din prioritățile Uniunii Europene în ceea ce privește creșterea, ați putea să negați toată finanțarea pentru acest stat membru, chiar dacă uh, Fiind un contribuator, contribuabil net, acesta pur și simplu își reciclează banii dați pentru aceste priorități. Mulțumim, domnul Eldridge, doamna Vana. Am o întrebare concretă și anume clauza pentru investiții pe care am auzit-o în planul de investiții al domnului Juncker. Uh, E o schimbare de paradigmă în cadrul Comisiei Europene, pentru că se fac acum pași clari în ceea ce privește investiții în um, politica de coeziune și să se țină cont de criteriile de deficit. Ce credeți despre acestea? Mulțumesc! Mulțumim! Mai dorește cineva să adreseze vreo întrebare? Nu? Atunci vă rog să răspundeți la întrebări, domnule Nisler. Îmi cer scuze, însă nu sunt sigur că am înțeles întrebarea domnului, dacă ar putea să o repete. Prima parte a întrebării era următoarea. Dacă un proiect a început deja, ați început deja să-l finanțați, nu mai e în linie directoare, dar ajunsese undeva la jumătatea uh, programului. Trebuie să fie rambursați acești bani. A doua parte, dacă o țară nu se conformează priorităților Uniunii Europene în ceea ce privește creșterea în economie. Prioritățile nu merg în același sens. Atunci, toate cererile de finanțare din acea țară vor cădea, pentru că vorbim de un contribuabil net, care nu face decât să recicleze banii cu care a contribuit, pe care aduce acum în noi priorități. Poate fi stopată o asemenea finanțare? E mai clar acum, îmi spune doamna președinte? Da, poate mă voi întoarce la această întrebare. La prima parte, vorbiți despre nivelul proiectelor și ați făcut o referire la linii directoare, însă nu mi-e clar la ce fel de linii directoare vă referiți, pentru că noi am făcut o prezentare despre politica de coeziune și atunci lucrăm în acest context al programelor din cadrul politicii de coeziune. Avem program adoptat de comisie în statele membre, un program în care sunt prioritățile listate pentru cheltuieli, pentru cercetare și inovare, cu trei axe prioritare, care indică care sunt obiectivele, cum se va ajunge la obiective și tipul de acțiuni care vor fi întreprinse. Și apoi autoritățile sunt cele care selectează proiecte individuale prin care să se ajungă la obiective. Comisia nu studiază proiectele individuale, ele țin de statele membre. Cât statele membre sunt cele care trebuie să selecteze proiecte care să se conformeze regulilor eligibilității și care să ducă la obiectivul stabilit. E o responsabilitate a statelor membre. Problema pe care o ar avea un stat membru uh, e că dacă a făcut o alegere foarte proastă cu toate proiectele, deci nu ajunge la rezultatele scontate, atunci e un eșec în program. Și cum spunea și Rudolf, în anumite circumstanțe, când trebuie să se închidă un proiect, dacă nu au existat performanțe, atunci da, poate să existe o corectură financiară, nu pentru un proiect individual, ci pentru situația în ansamblul ei. Nu s-a ajuns la obiectivele care trebuia. Pe al doilea punct, odată ce un program este adoptat de comisie, statul membru are această siguranță că comisia nu poate să spună dintr-o dată, a, scuze, ne-am răzgândit, nu credem că acest program este unul bun. Așa că statul membru are o siguranță și o stabilitate ca sub condiția că finanțează proiecte care se supun cadrului, atunci statul membru poate să declare care au fost cheltuielile, să obțină rambursare și așa mai departe. Singura putere reală pe care o are comisie de a face o schimbare în felul în care sunt folosiți banii este să folosească de această uh, Uh, dispoziție în ceea ce privește recomandările specifice pe stat membru. Se spune s-a întâmplat ceva, există o recomandare specifică pe țară dată de Consiliu și trebuie să mutați finanțarea pe un alt domeniu. Da, așa poate fi forțat un stat membru să acționeze. Însă nu cred că scenariul menționat de dumneavoastră poate să aibă loc, nu în ceea ce privește programele de subcoeziunea politică. Mulțumesc foarte mult în ceea ce privește clauza de investiții. Din câte înțeleg eu, ceea ce s-a spus recent în prezentarea planului de investiții avea mai mult de a face cu un nou instrument care a fost sugerat, adică un fond european pentru investiții strategice, și mai degrabă decât fondurile structurale și de investiții europene. În contextul fondurilor structurale și de investiții a existat o discuție acum câtva timp când se vorbea de o flexibilitate de grad scăzut pusă în aplicare de la caz la caz în trecut. Însă, după cum înțelegem noi, regulile jocului nu ar trebui să fie schimbate în acest moment. Eu cred că această discuție are de-a face cu posibile contribuții pe care statele membre le-ar putea lua în considerare în ceea ce privește contribuțiile la noul instrument care urmează a fi creat. Nu există o legătură directă cu alte politici. Mulțumim, domnule Nisler, și acum continuăm cu a treia parte a sesiunii noastre de informare. Îi dau cuvântul lui domnului Frank Sebert, director, director la Direcția pentru Audit, care va vorbi despre management și control în noua politică de coeziune. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vom trece acum la punerea în aplicare a acestor programe și întrebările la care a, răsp- a, a răspuns Nicolae sunt o introducere foarte bună pentru asta. Vreau să vă spun câteva lucruri despre sistemele naționale de control și diferitele responsabilități și managementul împărțit, mai ales între statele membre, și cât și punerea în aplicare de la zile, de zi cu zi. Voi vorbi despre responsabilitățile de audit care sunt împărțite între statele membre și Comisie. Și apoi, a treia parte a prezentării are de a face cu diferitele instrumente astfel încât să se asigure legalitatea cheltuielilor rambursate din bugetul european, întreruperea, suspendarea și corect corecturile financiare și cele nete care au fost introduse pentru noua perioadă de programare. Voi începe printr-o diagramă care e probabil greu de citit, dar doar ca să simțiți care e diferența dintre diferitele tipuri de asigurări pentru implementarea programelor și în ceea ce privește legalitatea cheltuielilor declarate. Prin acest grafic am vrut să vă atrag atenția asupra faptului că uh, Așa cum puteți vedea pe partea dreaptă a graficului, există elemente încă de, dinainte de adoptarea programului, care există deja, și anume negocierile programului, apoi procedurile prin care se garantează uh, legalitatea viitoarelor cheltuieli. Apoi mai există o serie de acțiuni sau de cereri în ceea ce privește implementarea programelor de la verificarea managementului, certificări, audituri, până la supravegherea din partea comisiei. Tot în acest grafic puteți vedea că, într-adevăr, responsabilitățile sunt împărțite între autoritățile din statele membre, cele trei autorități, care au fost desemnate pentru fiecare program, cea de management, cea de certificare și cea de audit, sunt uh, autorități din statele membre și apoi Comisia are un rol de supraveghere în vârful piramidei. Într-adevăr, regulamentul ne amintește de faptul că atunci când vorbim de gestionare împărțită, atât statele membre cât și Comisia trebuie să se ocupe de sistemele de gestionare, însă fiecare are propriile responsabilități. Regulamentul este cel care enumără o serie de principii generale care trebuie să regăsească în toate sistemele naționale. Sunt descrise funcțiile diferitelor autorități care intervin în implementarea programelor, apoi o separare a funcțiilor printre și în cadrul autorităților, proceduri pentru a ne asigura că există o corectitudine în ceea ce privește cheltuielile și apoi vom intra în detalii pentru sistemele computerizate în ceea ce privește stocarea de date, mai ales date financiare și indicatori și apoi un sistem de raportare și monitorizare a sarcinilor atunci când sarcinile sunt interesante și pentru ceilalți participanți la sistem. Și bineînțeles în proceduri de audit pentru fiecare dintre programe, astfel încât să ne asigurăm că există un audit ca atare și sunt corectate orice fel de neregularități uh, din sisteme. Permiteți-mi acum să trec prin funcțiile diferitelor autorități de programare din statele membre. Pentru fiecare program există o autoritate de gestionare care gestionează programul conform principiului de um, management financiar așa cum trebuie. Aceasta, în primul rând, selectează operațiunile, proiectele, care există pentru programe care trebuie să meargă mână în mână cu criteriile corespunzătoare programului. Apoi autoritatea de gestiune trebuie să se asigure că într-adevăr obiectivele își aduc contribuția la rezultate pe axa prioritară, tocmai v-am explicat despre performanță, și apoi trebuie să se asigure că toate condițiile pentru legalitatea cheltuielilor care vor fi declarate comisiei există și că beneficiarul sau beneficiarii sunt uh, instituțiile publice sau private care vor pune în aplicare proiectele selectate. Însă acești beneficiari trebuie să-și înțeleagă foarte clar obligațiile și rolul pe care îl au. Ce este exact acest uh, proiect pe care îl trimit spre cofinanțare, care sunt obligațiile în ceea ce privește respectarea diferitelor reguli în raportarea de informații la autoritatea de gestiune, și în ducerea la îndeplinire a proiectelor și venirea cu produsele și serviciile așteptate. E, toate acestea sunt foarte importante, astfel încât un program să fie eligibil. Acesta nu trebuie să fie eligibil doar conform criteriilor programului, dar și punerea în aplicare trebuie să se alinieze cu mm, aprobarea finan- părții financiare de autoritatea de management. Beneficiarul trebuie să aibă capacități operaționale și financiare pentru a duce la bun sfârșit programele. Apoi, tot autoritatea de gestiune este cea care trebuie să facă verificări de management, verificări ale tuturor celorilor de rambursare din partea beneficiarilor, astfel încât să se asigure că acele cheltuieli declarate de beneficiari sunt legale, și merg mână în mână cu progresul proiectelor, așa cum arată ele pe teren. Aceste verificări, așa cum le numim noi, sunt, de fapt, în prima linie de apărare în ceea ce privește neregularitățile, pentru că nu ar trebui să fie certificate cheltuieli dacă se găsesc probleme în uh, ceea ce declară proiectele. Autoritățile de management trebuie să facă toate acestea prin verificări administrative care sunt uh, făcute pentru fiecare euro declarat de beneficiari. E un uh, o verificare test, există diferite tipuri de verificări, se cer anumite documente pentru a se vedea exact care au fost cheltuielile. Însă trebuie să fie organizate și vizite pe teren pentru a verifica proiectele, operațiile și pentru a verifica că toate declarațiile merg mână în mână cu documentele contabile existente și de asemenea că a existat într-adevăr fizic operația, operațiunea și a fost făcută așa cum ea a descris. Acestea sunt aceleași dispoziții pe care le aveam și în perioada 2013, cu o schimbare în ceea ce privește timpul, în momentul în care are loc această verificare. S-au introdus conturile anuale, vom trece la acestea imediat. Autoritatea de management trebuie să se asigure că atunci când uh, are loc certificarea conturilor la comisie, toate verificările au fost deja făcute, astfel încât să poată fi respinse orice fel de neregularități și identificate. Mai există și cereri noi pentru autorități, acestea au de-a face cu faptul că trebuie să existe măsuri antifraude proporționale ca parte a programelor naționale de management. V-am spus că există acest fraudea care a fost introdusă în regulament și, în plus, această nevoie de măsuri antifraudă sunt bine integrate acum în sistem și în regulament. Aceste măsuri antifraude trebuie să fie eficiente și trebuie într-adevăr să lupte împotriva fraudei în programe, însă în același timp trebuie să fie proporționale cu riscul. S-ar putea ca anumite pro- programe să aibă puține măsuri adiționale de pus în practică pentru că sistemele lor sunt deja bine pregătite să facă față fraudelor. Apoi mai există programe în care trebuie măsuri suplimentare și de aceea există un instrument de evaluare a riscului astfel încât acesta să poată fi evaluat și să se ia apoi măsuri antifraudă. În ceea ce privește raportarea, și responsabilitatea autorităților de management, există două cerințe suplimentare. Autoritatea de management trebuie să semneze o declarație de management care trebuie trimisă comisiei în fiecare an în ceea ce privește funcționarea sistemelor, legalitatea tranzacțiilor și managementul financiar corespunzător. Această declarație este foarte importantă pentru că este un angajament luat de uh, autoritatea de management, că știe care îi sunt responsabilitățile pe parcursul anului și că a făcut tot ceea ce a trebuit astfel încât să se asigure că există legalitate, că a luptat împotriva evaziunii și că a raportat rezultate legate de indicatori. Această declarație mai trebuie să conțină și un rezumat anual în care autoritatea de management trebuie să facă un rezumat al tuturor um, operațiunilor de verificare de pe parcursul anului, tipul de programe identificate și să spună exact Comisiei ce fel de continuări au fost făcute după ce s-au făcut raporturile de audit care au fost primite. Toate acestea trebuie trimise Comisiei până la data de 15 februarie în fiecare an, ca făcând parte dintr-un pachet de documente pentru asigurare, la care mă voi întoarce imediat. Toate acestea țineau de autoritatea de management, care e pilonul în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor. Apoi, autoritatea de certificare, al doilea pilon. De ce um, există aceasta? Ea trebuie să certifice cheltuielile în fața comisiei. Pentru statele, unele state membre este și cea care face plățile spre beneficiari. Autoritatea de certificare trebuie să trimită cereri de plăți pentru, la comisie pe anul contabil, adică de la 1 iulie la 30 iunie. În această perioadă, în acest an contabil, trebuie să certifice faptul că cheltuielile transmise comisiei se bazează pe sisteme contabile verificabile, că există documente verificabile și că de asemenea au existat verificări făcute de autoritatea de management. Autoritatea de certificare trebuie să aibă un sistem computerizat de contabilitate, să înregistreze orice fel de tranzacție financiară și în ceea ce privește cheltuielile, cât și corecturile care sunt făcute. Și acesta e un nou element, element pentru perioada 2014-2020 Autoritatea de certificare e cea care trebuie să facă contabilitate pentru fiecare program pe fiecare an și să trimită comisiei până la data de 15 februarie în fiecare an. Aceste conturi trebuie să conțină toate cheltuielile care au fost făcute și apoi această autoritate va verifica veridicitatea conturilor în cauză și faptul că cheltuielile se supun legilor existente. Autoritatea de certificare va verifica legalitatea tuturor cheltuielilor trimise comisiei, bazându-se pe toate verificările și auditurile care au fost făcute sub programul în cauză. Regulamentul mai prevede faptul că autoritatea de certificare și cea de management poate fi una și aceeași, dar să fie funcțiile separate. A treia autoritate pentru fiecare program este cea de audit. Pentru perioada 2007-2013, autoritatea de audit trebuie să vină cu o strategie de audit pentru munca sa. În această perioadă, această strategie de audit trebuie să fie pusă la dispoziție Comisiei dacă ea este solicitată și vă voi mai spune doar că pot avea un rol în procesul de desemnare. Regulamentul spune că autoritatea de management și cea de mm, certificare trebuie să fie desemnate de statul membru după ce acestea au fost evaluate de un organism independent care verifică dacă sunt îndeplinite criteriile de desemnare care fac parte din regulamentul privind dispozițiile comune. Majoritatea statelor membre au, avem această informație că autoritatea de audit va fi acest organism independent care va face tot ceea ce trebuie pentru procesul de desemnare exact după adoptarea programelor. Odată ce există o strategie de audit, autoritatea de audit va trebui să se ocupe de sistemele care există și acestea să fie funcționale, să țină cont de toate cererile de sub regulament. Și Comisia a definit 18 cerințe cheie care trebuie să fie îndeplinite pentru fiecare sistem și fiecare program. Autoritățile de audit vor fi cele care vor verifica aceste 18 cerințe cheie ale sistemului pentru a vedea dacă sistemele sunt eficiente. Systems audits will... Auditul sistemelor va include și audituri tematice, în special vis-a-vis -vis de fiabilitatea indicatorilor de produs, care este o, func- o funcție nouă și foarte importantă și, de asemenea, se pot adresa unor zone specifice, cum ar fi cele de risc ridicat din uh, programele noastre pentru verificarea procedurilor de ofertă sau punerea în aplicare a noilor măsuri antifraudă. Acestea sunt auditurile de sistem desfășurate an după an cu follow-up de rezultate. Apoi, autoritatea de audit trebuie să efectueze an de an audituri pe, ale operațiunilor pe baza probelor reprezentative sau eșantioanelor reprezentative ca să poată redacta o opinie, de, un aviz de audit privind funcționarea sistemului și uh, conformitatea sistemelor. Acest lucru se va referi la operațiuni pentru perioada uh, pentru anul contabil se, vor trebui efectuate audituri pe conturi elaborate de autoritate și prezentate Comisiei până la jumătatea lui februarie în fiecare an. Așadar, toate aceste activități de audit va, vor fi desfășurate pentru fiecare program pentru ca Comisia să aibă un raport raport, o imagine generală și un raport de audit cu privire la uh, conturi și la eficiența funcționării sistemelor în anul uh, contabil. De partea sa, Comisia trebuie și ea să asigure monitorizare prin activitățile de audit, printr-o uh, strategie de audit și, de asemenea, sistemul de desemnare de programe peste 250 de milioane, Comisia poate solicita pachetului de desemnare să facă o verificare pentru toate programele, inclusiv cele pentru care va fi trimit un pachet de desemnare, Comisia va efectua și audituri preventive de sistem până în 2016, când va primi primele avize de audit de la autoritățile de audit. Noi lucrăm îndeaproape cu aceste autorități, oferindu-le recomandări, note, liste de verificare, instrumente uh, metodologice pentru a-i ajuta în uh, noua perioadă. Și, evident, uh, vor exista programe care să se asigure că serviciile uh, Comisiei pentru cele trei fonduri să uh, colaborează mai bine. Am elaborat acum o strategie uh, un, uh, unică de auditare pentru perioada următoare, inclusiv uh, partajarea de resurse pentru auditarea fiecărui fond. De asemenea, avem o strânsă coordonare cu autoritățile de audit, ne întâlnim anual pentru a face schimb de rezultate și de metodologii și regulamentul ne oferă stimulentul pentru auditarea unică, pentru um, o coordonare mai apropiată și pentru a ne baza pe lucrările uh, acestor autorități de audit și la nivelul Comisiei pentru a reduce uh, povara auditării asupra beneficiarilor atunci când acest lucru este posibil. Acțiunile de auditare uh, realizate de Comisie vor uh, acoperi toate aceste pachete de asigurare ce trebuie primite până la 15 februarie pentru a ajunge la o concluzie cu privire la acceptarea conturilor, la asigurările existente, la cheltuieli și pentru a realiza o evaluare a riscului și a realiza uh, audituri țintite uh, în funcție de riscuri în funcție de nivelul de neregularități din uh, registrele contabile. Pe baza acestora, Comisia poate fi nevoită să lanseze proceduri de corecții financiare și, uh, pe baza unor uh, anumite condiții, acestea pot să fie nate. Comisia are dispoziție o serie de instrumente pentru a-și exercita rolul de, de supraveghere asupra punerii în aplicare a programelor. Întreruperea termenelor de plată este bine cunoscută și s-a folosit deja în perioada 2007-2013 pentru o perioadă maximă de șase luni atunci când există dovezi care sugerează deficiențe majore în programe uh, atunci când există o nevoie de verificări suplimentare din partea Comisiei, din cauza unor neregularități cu uh, consecințe financiare grave. În perioada 2014-2020 s-a implementat un nou mecanism din cauza uh, incapacității statelor membre de a depune unul dintre documentele necesare pentru um, liberarea anuală a conturilor. La fel se întâmplă și cu suspendarea plăților, și anume posibilitatea de către Comisie de a întrerupe, de a stopa un termen de plată pentru, termene, pentru plăți intermediare, atunci de asemenea când se uh, constată deficiențe grave în declarația de uh, cheltuieli uh, Uh, sau în uh, mecanismul de gestionare a programului operațional și statul membru nu reușește să remedieze situația. Dar există și alte condiții pentru suspendarea plăților de curând, deci o nouă serie de condiții și Rudolf a făcut o referire la ele. Cum ar fi măsurile legate de guvernanță economică solidă? În, apoi, al treilea instrument juridic pe care Comisia îl are la dispoziție se referă la corecțiile financiare de către statele membre și anume faptul că uh, Comisia are posibilitatea să intervină dacă, în prima instanță, statele membre nu realizează aceste corecții financiare ele însele pentru că ele sunt primele responsabile de prevenirea, detectarea și corectarea neregularităților. În cazul uh, unei asemenea neregularități, statul membru trebuie să investigheze toate operațiunile sau programele operaționale potențial afectate. Atunci când statul membru detectează neregularități și efectuează corecțiile necesare, regulamentul oferă statului membru posibilitatea de a refolosi sumele respective pentru alte operațiuni eligibile. Este un element foarte important pentru că astfel statele membre sunt stimulate să efectueze auditurile la timp și în mod corect. Însă, din partea sa, Comisia are și ea posibilitatea de a aplica corecții financiare atunci când există deficiențe grave în funcționarea sistemelor care nu au fost corectate de statul membru în prima etapă și cu respectarea principiului proporționalității vis-a-vis -vis de aceste corecții. Noutatea și noul instrument juridic pe care îl uh, are Comisia la dispoziție este posibilitatea de a implementa corecții financiare nete în cazul în care Comisia sau uh, Curtea de uh, Conturi detectează neregularități sau deficiențe serioase în funcționarea eficientă a sistemelor după depunerea uh, balanței și a documentelor de asigurare. Condițiile sunt ca aceste deficiențe grave să nu fi fost niciodată identificate în documentele prezentate Comisiei sau în rapoartele naționale de audit și nici să nu fi fost supuse unor măsuri uh, de corectare sau uh, unor um, uh, corecții de către statul membru. Aceste corecții trebuie să se bazeze pe cazuri individuale de neregularități constatate dar când nu este posibil, mai ales atunci când uh, neregularitatea sau deficiența este una sistemică și o corecție individuală nu este posibilă, atunci se poate face o corecție uh, prin uh, intermediul uh, extrapolării sau la o valoare netă iar ideea este ca toate cheltuielile din sumele uh, să, la sumelor să li se poate aplica această rată forfetară. Dacă rata forfetară nu este proporțională, uh, există posibilitatea de reducere, dar, de asemenea, acolo unde apar încălcări repetate și deficiențe grave, aceste rate forfetare pot fi majorate de către comisie până la uh, valoarea maximă a următorului nivel. Doamnelor și domnilor, acestea sunt principalele elemente ale sistemelor uh, de control al uh, managementului pentru a asigura uh, regularitatea și funcționalitatea sistemului și ne, a ne asigura pe noi că banii se duc acolo unde trebuie. Doamna președintă, mulțumesc pentru prezentare. Dragi colegi, aveți întrebări? Domnul Eteri, vă rog. Da, am o întrebare foarte scurtă, fiindcă prezentarea dumneavoastră a fost foarte uh, complexă și chiar m-a impresionat. Care este criteriul pentru selecția auditorilor într-un stat membru? Trebuie să fie contabili autorizați, așa cum e în Statele Unite, în Regatul Unit, îmi cer scuze, sau cum merge? Cum e diferă sistemul de la un uh, stat la altul? Mulțumesc, spune doamna președinte. Alte întrebări? Mulțumesc. Da, într-adevăr, o prezentare foarte complexă. O să discut uh, cu privire la ceea ce am votat mai devreme, uh, combaterea fraudei. Uh, a existat un sentiment covârșitor din partea tuturor grupurilor politice că deși problem, uh, frauda trebuie abordată foarte serios, există o îngrijorare că cerințele de audit excesiv de detaliate pot duce la neregularități care sunt poate inutile, pur și simplu cauzate de complexitatea reglementărilor impuse beneficiarilor aveți uh, senzația, aveți impresia că aceste reglementări uh, cu modificările actuale sunt mai bune decât cele anterioare? Dar doar da, definind uh, această îmbunătățire ca eficientizare, nu ca și uh, frecvență. Mulțumesc, doamna președinte. Sunteți pregătiți să răspundeți? Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc frumos pentru observații și întrebări vis-a-vis -vis de autoritățile de audit. Ele nu sunt supuse unui proces clar de numire și de autorizare de către comisie. Autoritățile de audit sunt stabilite de statele membre, de obicei în cadrul Ministerului Finanțelor sau în, a, la alte state membre, în cadrul inspectoratului responsabil de control financiar și audit. De obicei sunt profesioniști, ei trebuie să lucreze în conformitate cu standardele de audit uh, acceptate la nivel internațional și comisia îi supraveghează foarte strict. În perioada 2007-2013 am auditat toate cele 47 de autorități de audit principale pentru politica regională și am concluzionat că 43 dintre ele uh, sunt total fiabile, respectă toate standardele de calitate și Comisia se poate baza pe activitatea lor. Deci, chiar dacă nu există un cadru oficial de desemnare a acestor autorități, vă pot asigura că lucrăm cu profesioniști care respectă standarde, cooperăm foarte bine și cu autoritățile de audit atunci când vine vorba despre uh, redactarea cadrului metodologic, folosirea listelor de verificare cerințelor privind auditele de, auditurile de sistem și așa mai departe. Deci există sisteme care diferă de la un stat la altul pentru că depinde foarte mult de cadrul administrativ. Dar autoritățile de audit sunt de obicei independente, profesioniști independenți și, dacă nu sunt, acționăm imediat pentru a-i face să respecte standardele în cele puține cazuri unde nu chiar așa stăteau lucrurile la fața locului. Dați-mi voie să intervin eu la a doua întrebare și la prima întrebare pot să vă mai spun că aceste cerințe din regulament că trebuie acceptat, uh, respectate standardele internaționale este cea care asigură calitatea profesională a experților cu care lucrăm. Uh, întrebarea domnului Lur se referă la simplificare. Nu e vorba de cerințele de audit, ci de normele pe care trebuie să le respecte proiectele pentru ca aceste cheltuieli să fie eligibile și corecte. Sigur, putem spune că prea multe norme duc la mai multe neregularități și tocmai de aceea unul dintre obiectivele noului regulament a fost să vedem cum putem simplifica lucrurile și am făcut uh, asta reducând cerințele de eligibilitate, introducând uh, uh, opțiuni noi, cum ar fi costurile simplificate. De exemplu, un stat membru poate spune că vom folosi costul ratei standard, deci în loc să justifice fiecare euro pentru un proiect, pot folosi abordarea uh, ratei forfetare pentru un anumit proiect. Deci există moduri uh, de a ușura lucrurile pentru beneficiar, care să nu mai trească să prezinte fiecare bilet de autobuz, ci să aibă această abordare uh, pe bază ratei forfetare. Uh, Însă unele elemente sunt imposibil de evitat. Dacă ne uităm la Fondul European de Dezvoltare Regională, uh, el uh, folosește foarte mult uh, sistemul de licitare publică și aici se aplică licitațiile privind achizițiile publice și trebuie asigurată respectarea aceste, acestei directive. Uh, iar dacă citiți raportul uh, Curții Europene de Conturi, raportul anual, o să vedeți că în domeniul nostru de politici, o mare parte a erorilor sunt legate de achizițiile publice și nu putem să evităm aceste norme, nici nu ar, am vrea, pentru că respectarea acestor norme asigură valoarea banilor cheltuiți. Însă modul în care trebuie să intervenim este prin susținerea statelor membre, prin asistență, formare și așa mai departe, aceasta fiind și una dintre condiționalitățile exante. Deci, simplificarea cât se poate de mult, nu trebuie să existe reguli de eligibilitate la nivelul nostru, statele membre nu trebuie nici ele să, devină, să intervină cu reguli de eligibilitate suplimentare, iar noi monitorizăm îndeaproape tot ce se întâmplă în acest sens. Și așa ne putem asigura că nu există norme inutile care să ducă la greșeli, care de fapt nici măcar nu sunt greșeli. Thank you. Thank you. Mulțumesc frumos, mulțumesc domnilor pentru prezentări și informațiile detaliate pe care ne le-ați prezentat. Cu siguranță că vom mai avea întrebări în viitorul apropiat, dar aveți răbdare cu noi și vom găsi și răspunsuri la aceste întrebări. Următorul punct de pe ordinea de zi este diverse. Nu văd să dorească nimeni să intervină la acest punct. Următoarea reuniune vă anunț că va avea loc luni, 19 ianuarie, de la ora 15 până la ora 18.30 la Bruxelles și marți, 20 ianuarie, de la ora 9 dimineața până la ora 12.30. Mulțumesc interpreților, spune doamna președintă foarte amabilă, în numele tuturor membrilor comisiei și declar Reuniunea noastră de astăzi e închisă.